4. Din acea dată, 17 martie, domnul Lechner nu va mai fi eurodeputat. Potrivit articolului 7 al codului de conduită al eurodeputaților, în ceea ce privește declarația de interese financiare și uh, de conflicte de interese, pe 9 februarie m-am adresat un număr de colegi în ceea ce privește Um, participarea în comisia care se ocupă de codul de conduită și aceștia sunt. Cecilia Wikström, Herrn Gerald Häfner sowie Herrn Sajid Karim. Außerdem habe ich die Herrn Jerzy Mastalka. De asemenea, domnul și domnul Mastalta sunt uh, membri supleanți în această comisie. De la PPE, SND, ALDE,